Trecem la primul punct de pe ordinea de zi. E vorba de declarația Consiliului și a Comisiei cu privire la pregătirea pentru reuniunea Consiliului European de pe 20-21 martie 2014. Aș vrea să dau cuvântul domnului Corculas în primul rând în numele Consiliului. The Spring European Council Consiliul de primăvară este de obicei dedicat politicilor economice și sociale. Însă, înainte să ne uităm la agenda economică a Consiliului de săptămâna viitoare, permiteți-mi mai întâi să spun câteva cuvinte despre celelalte puncte de pe agenda Consiliului. Evenimentele internaționale s-au impus din nou pe agenda Consiliului European. Situația din Ucraina este pe primul loc în prioritățile noastre acum și a fost de asemenea și motivul pentru care am organizat o reuniune extraordinară a șefilor de stat și de guverne săptămâna trecută. Nu aș vrea să intru acum în detalii cu privire la această reuniune, deoarece este subiectul următoarei dezbateri în această plenară. Aș vrea să spun însă că este foarte probabil însă ca în săptămâna viitoare Consiliul să se adreseze de asemenea uh, acestei probleme. În ceea ce privește relațiile externe, se va mai discuta și summitul UE-Africa, care, după cum știți, va reuni cam 100 de șefi de state și de guverne la Bruxelles pe 2-3 aprilie. După cum spuneam, Consiliul European din martie se concentrează de obicei pe politicile economice și sociale. Președintele Consiliului European a hotărât să structureze dezbaterea pe trei componente majore ale strategiilor noastre pentru creștere, ocupare și concurență. În primul rând, semestrul european, în al doilea rând, competitivitatea industrială și în al treilea rând, clima și energia. Nu este vorba de o chestiune la întâmplare, ci aceste puncte sunt legate una de celălalt. Semestrul european este instrumentul pentru a monitoriza strategia Europa 2020, în timp ce competitivitatea industrială și clima și energia sunt două din posibilitățile de a acționa ca pârghe pe acestea. Dacă nu avem o politică coerentă de climă și energie, nu vom putea avea competitivitate și invers. În ceea ce privește semestrul european, Consiliul European va putea încheia o primă fază pe care a reușit să o, să o lanseze mai de mult, în decembrie, marcând chiar prioritățile pentru 2014. Această inovare, de fapt, subliniază și importanța procesului acesta de semestru. Săptămâna viitoare se va evalua implementarea uh, recomandărilor specifice de țară pentru 2014 și se vor da indicații pentru continuarea activității uh, în ceea ce privește programele naționale de reformă, în ceea ce privește și dimensiunea socială și cea economică. Aș dori să folosesc această ocazie pentru a mulțumi Parlamentului European pentru activitatea semnificativă pe care a întreprins-o pe multe aspecte ale acestui semestru. Ne apropiem acum de sfârșitul unui ciclu economic, iar consecințele crizei sunt în continuare foarte puternice. Creșterea este fragilă și neomogenă, dar cred că creșterea totuși reușește să se lanseze. Iată de ce noi ne uităm foarte atent la implementarea strategiei Europa 2020. Comisia va, de fapt președintele Comisiei, ne va oferi o revizuire a strategiei la timp pentru a putea să organizăm și Consiliul de Primăvară din 2015. Domnule președinte, stimați deputați, Europa are nevoie de o bază competitivă puternică. Îmbunătățirea competitivității noastre este un element cheie, este o componentă esențială pentru a putea asigura o redresare economică de durată. Consiliul European va discuta cum să putem ajunge la o bază solidă, competitivă, economică în Europa. Și vom încerca să vedem cum să îmbunătățim și cadrul legislativ și piața internă. Însă toate acestea nu vor fi suficiente. Va trebui de aceea să ne uităm și la o mai bună susținere a competitivității prin toate domeniile politice și pentru a putea să facem o verificare a competitivității în toate aceste domenii pentru a vedea cum putem să avansăm și dacă avansăm. Consiliul European se va concentra și pe chestiunea capacităților Trebuie să avem acces, Europa trebuie să aibă acces la forță de muncă calificată. Trebuie să vedem ce se întâmplă în domeniul tehnologiei, IT, matematicii și ingineriei. Toate aceste probleme trebuie să fie rezolvate. Aceasta este din nou o temă pe care trebuie să trateze Consiliul, dar și cel în ceea ce privește uh, sectoarele uh, de inovare și uh, tehnologii care sunt o prioritate. Competitivitatea este de asemenea esențială atunci când ne uităm, de exemplu, la industria noastră din perspectiva piețelor internaționale. Trebuie să ne asigurăm că companiile europene sunt integrate în lanțuri de valoare internațională și, de asemenea, să ne îmbunătățim competitivitatea prin comerț ambițios și printr-o agendă importantă de investiții o industrie competitivă europeană poate să fie văzută numai mână-mână cu politici coerente de climă și energie. De aceea, Consiliul European va organiza o primă dezbatere pe un nou cadru de politici pentru climă și energie pentru perioada 2020-2030. Consiliul European va lansa probabil uh, negocierea unui acord mai uh, timpuriu, având în vedere chestiunile pe care s-a, pus, s-a convenit la Varșovia și mai ales uh, reuniunea COP21 de la Paris de săptămâna viitoare, care susține o poziție foarte ambițioasă în ceea ce privește reducerea de emisii până în 2030. Acesta este un domeniu care va trebui să fie dezvoltat și pe viitorul, în viitorul apropiat. Consiliul European va încerca să inventarieze și progresele care s-au făcut de la ultimul uh, Consiliu pe tema energiei din mai o finalizare a pieței energetice până în 2013 fusese un obiectiv, dar și uh, excluderea unor state membre uh, care erau uh, care, și faptul că unele state membre erau excluse de la rețeaua de energie și de gaz, toate acestea rămân o prioritate până în 2030. Nu vreau să nu ne gândim la aceste evenimente și în perspectiva evenimentelor din Ucraina. Consiliul va încerca să identifice activități în care sunt necesare în acest domeniu și va analiza de asemenea și cum trebuie să fie rezolvate problema costurilor uh, energetice foarte ridicate. Noi așteptăm ca această reuniune a Consiliului, care va urma să fie una cu tentă economică, ca și de obicei, însă ca de obicei va fi nevoie și de subiecte aferente. Consiliul European va aborda toate aceste chestiuni uh, pe lângă problemele legate de cum să se garanteze ocuparea și să se creeze locurile de muncă, îmbunătățind în același timp și competitivitatea. După cum s-a spus de multe ori în dezbaterile din acest Parlament, politicile noastre economice și sociale sunt puterea noastră, ne dau uh, mai multă pondere pe scena internațională și ne permit în același timp să-l jucăm un rol global la nivel internațional. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Corculos. În numele Comisiei dau cuvântul președintele, președintelui Comisiei, domn Barroso. Mulțumesc, domnule președinte domnule ministru, președinte al Consiliului, doamnelor și domnilor membri ai Parlamentului. Fără îndoială, ochii lumii se îndreaptă azi uh, spre Ucraina. Și uh, de aceea și summitul uh, care urmează se va dedica în mare parte acestei teme. Dar pentru că oricum se va discuta această problemă ceva mai târziu, Vreau să mă concentrez acum pe elementele principale de pe ordinea de zi a summitului. Mă aștept ca Consiliul European să consemneze progresele realizate în contextul crizei economico-financiare și va stabili și măsurile pentru continuarea recuperării eh, deficitelor și relansării economice. Trebuie să ne întărim măsurile și în ce privește combaterea șomajului. Este de asemenea ultimul summit înaintea alegerilor europarlamentare. Este un moment foarte important pentru că în același timp conchide și prima etapă a semestrului european. Este și primul summit din noul cadru financiar multianual. Tocmai de aceea va trebui să evaluăm starea actuală a reformelor macroeconomice. Acum două săptămâni a avut loc o dezbatere aici care uh, s-a finalizat prin adoptarea unei rezoluții cu privire la prioritățile semestrului european. M-am bucurat să constat că există o mare convergență de opinie în ce privește aceste priorități. După cum știți, uh, uh, ne așteptăm la o creștere de 0,5% a UE anul acesta și 2% anul viitor. Este o îmbunătățire. Deci, iată, creșterea revine în Europa. Acest lucru este valabil chiar și pentru cele mai vulnerabile state membre. Investițiile uh, sunt uh, programate să se extindă și mai mult pe viitor, astfel încât și pe sectorul uh, balanței externe Europa să-și revină. Este foarte binevenit acest lucru pentru că există încă nevoia uh, reglementării uh, deficitului de balanță comercială și, și măsurile de disciplină fiscală trebuie întărite. Implementarea unei strategiei 2020 uh, și punerea în aplicare a recomandărilor specifice de țară sunt necesare pentru a reconfirma acest trend de creștere. Creșterea este premisa esențială pentru crearea locurilor de muncă, iar acest lucru este esențial pentru combaterea șomajului, în special în rândul tinerilor. Este o prioritate majoră pentru noi, tocmai de aceea solicităm statele membre să pună în aplicare schemele de garanție pentru tineret și Asta vom face și la summit să verificăm în ce măsură statele membre uh, au reușit să facă acest lucru. Stimați uh, membri, încrederea se bazează pe credibilitate și credibilitatea uh, se bazează pe capacitatea noastră de a ne achita de obligațiile asumate. De la criza economică-financiară încoace, am făcut tot ce am putut pentru a restabili credibilitatea noastră de a reveni pe uh, făgașul cel normal. Și acum însă mai avem de înfăptuit mecanismul unic de uh, rezoluție. Comisia și-a apărat poziția și propunerea cu vigoare și acum Consiliul trebuie să răspundă pentru uh, insistența cu care uh, a preferat până acum o, un acord interministerial. Acum Consiliul este de acord cu păstrarea la un nivel minim a acestor acorduri interguvernamentale. În plus, este important ca încă din prima zi să avem acces la finanțare, la reguli mai simple de guvernanță și împreună cu Parlamentul trebuie să ne asigurăm că regulile vor fi simplificate, că va exista un echilibru între instituții în ceea ce privește acest aspect. Ieri, în Consiliul ECOFIN, din păcate nu s-au uh, consemnat niciun fel de progrese și Comisia este în continuare îngrijorată în legătură cu uh, uh, abordarea Consiliului în ciuda jurisprudenței Curții Europene de Justiție. Asta nu înseamnă că noi nu suntem în continuare cu o atitudine constructivă și uh, compatibilă cu uh, dreptul european. Stimați uh, membrii deputați, comunicarea Comisiei privind uh, renașterea economică și industrială uh, va a fost prezentată și uh, sperăm să o susțineți. Multe din pârghile care sunt menționate acolo, într-adevăr, se află la nivel național. Multe din industriile noastre și-au pierdut competitivitatea și uh, modernizarea bazei noastre industriale este rămasă în urmă. Firmele europene se luptă cu prețuri la energie mai mari decât competitorii lor și avem dificultăți uh, în angajarea unui capital uman calificat în condiții bune. Tocmai de aceea, Comisia uh, și-a propus să, își, să desăvârșească rețelele existente, să promoveze noile tehnologii prin Horizon 2020, să uh, pună la dispoziție mai multe miliarde de euro pentru uh, modernizarea inteligentă a industriilor, pentru promovarea aptitudinilor profesionale, pentru reducerea birocrației și Uh, susținerea eforturilor de diplomație economică. Asta facem noi. Numai că și statele membre trebuie să se alăture acestor angajamente și eforturi, pentru că foarte multe din pe pârghii și din deciziile care urmează a fi luate trebuie luate la nivelul statelor membre. Trebuie susținută industria și trebuie ca piața muncii să fie eficientă și să creeze locuri noi de muncă. Tocmai de aceea se de întreprind eforturi pentru a reduce povara administrativă eh, la nivelul IMM-urilor. În plus, doar te- progresul tehnologic poate garanta uh, o relansare economică definitivă. Toate aceste măsuri trebuie luate în paralel cu îndepărtarea ultimelor obstacole din calea pieței interne desăvârșite. Este cel mai mare uh, Uh, obstacol până la urmă uh, și în ce privește digitalizarea uh, economiei noastre. Trebuie ca și piața energetică să devină una comună internă pentru a reduce astfel costurile de energie pentru industria noastră. Eu sper că toate aceste lucruri vor putea fi discutate și că Consiliul European va da semnale clare în această direcție. Același lucru este valabil și în politica pentru combaterea modificărilor climatice și în politica energetică Uh, aceste chestiuni alături de Ucraina vor fi teme principalele summitului trebuie ca uh, investitorii să, poată, să, se, să se poată bizui pe un cadru de reglementare stabil. Uh, prețurile pentru consumatori sunt un motiv de îngrijorare. În același timp, ecologizarea tehnologiilor, inclusiv de producerea energiei, trebuie să fie un motor al creșterii și în contextul crizei din Ucraina, nimeni nu trebuie să fie, nimeni nu trebuie să uite că Europa încă este dependentă din punct de vedere energetic. Triunghiul energie, securitate și aprovizionare este unul care uh, trebuie uh, susținut prin măsuri practice. Uh, asta și în contextul uh, obiectivelor UE 2020. 2020 acum, dincolo de această agenda 2020, trebuie să ne gândim deja încă de acum la agenda pentru 2030. Tocmai de aceea propunem o țintă de reducere obligatorie a emisiei de gaze cu efect de seră de 40% în 2030 comparativ cu nivelul din 1990. Este un cel ambițios, dar este și fezabil și reduce uh, costurile foarte mult pentru că 40% este uh, un obiectiv intermediar ideal pentru obiectivele noastre propuse deja pentru 2050. Uh, se poate face deja acum cu tehnologiile de acum uh, o reducere de 27%. Însă nu vrem să avem 28 de ținte uh, naționale individuale pentru statele membre, ci vrem să avem un obiectiv major comun, oferind în același timp flexibilitate pentru statele membre în, în atingerea acestui uh, obiectiv. Trebuie să ne împărțim eforturile uh, Uh, respectăm uh, uh, amestecurile de, de, de energie, mixurile energetice existente în statele membre, dar trebuie să susținem energiile regenerabile în viitor, sigur respectând regulile de, cu privire la ajutoarele de stat. E posibil să facem acest lucru dacă există o schemă de guvernanță eh, consolidată. În ce privește eficiența energică, energetică, eh, pentru 2020 nu există obiective obligatorii eu trebuie să eh, vă spun că trebuie să așteptăm eh, eh, evaluarea la mijlocul perioadei de referință care va fi publicată acum în 2014 și după aceea putem formula obiective și obligatorii. Comisia a pregătit deja un cadru de reglementare care este deja pasat statelor membre spre examinare. Eu mă aștept ca Consiliul de săptămâna viitoare să consemneze un progres în elaborarea unei strategii păstrând ambiția obiectivelor um, și reconfirmând aceste obiective la un consiliu, la un summit ulterior în acest an. Trebuie ca statele membre să se, uh, să-și asume acest program mai ambițios. Pentru unii este o decizie dificilă, știu, dar mă aștept ca Uniunea Europeană să-și păstreze competitivitatea și rolul de lider în ce privește agenda de combatere a modificărilor climei. Nu Eh, putem eh, fi nici singuri în aceste eforturi în lume. Trebuie să eh, ne, să determinăm și pe alții să se alieze cu noi. Și cred că secretarul general Ban Ki-moon a Națiunilor Unite este deja prin declarație sale un aliat al nostru. 2030 să știți că nu mai e departe și nu putem uh, aștepta prea mult. Tocmai de aceea, pentru a, mediul nostru de afaceri, este foarte important să oferim certitudine juridică care este baza investițiilor în viitor. Deci, înainte de a ne uita în jurul nostru, trebuie să ne facem noi mai întâi propriile noastre teme. Iată, deci avem nevoie de acțiuni decise Eh, contextul internațional și el ne obligă să acționăm în mod eh, hotărât și decis. Statele membre trebuie să colaboreze, trebuie să se exprime pe un singur eh, glas avem în fața noastră și alegerile și în aceste vremuri economice dificile trebuie să lucrăm, să muncim pe brânci, să facem, să întreprindem toate eforturile de care este necesar eu sper că Consiliul European va răspunde la toate aceste chestiuni pe care vi le-am enunțat cu acțiuni și hotărâri decise, decisive. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Barroso. Acum, în numele PPE, are cuvântul domnul Joseph Dol. Monsieur le Président, Monsieur Domnule președinte, stimate președinte al Consiliului, dragi colegi, Consiliul European din martie este organizat într-un context internațional foarte tensionat. Siria, Egipt, Ucraina, evident, ne preocupă. Instabilitatea vecinătății noastre ne amintește cât de fragilă este pacea în jurul nostru, cum noi, în calitate de europeni, trebuie să conlucrăm pentru a merge și mai departe, în așa fel încât să putem păstra această pace. Cântărețul irlandez Bono, când a fost organizat congresul PPS vinerea trecută, ne-a împărtășit un mesaj și a spus Europa este o entitate economică care există, însă acum trebuie să fie prezentă și să devină și o entitate socială. E adevărat, împărtășesc acest mesaj. Europa trebuie să fie unită pentru a fi puternică. Doar așa putem să avem un glas auzit în lume. Deciziile pe care le va lua Consiliul în materie de politică energetică, de competitivitate, semestrul european, sunt tocmai acele elemente esențiale care ne vor permite să fim și mai ambițioși pentru Europa. Fără o politică energetică pentru 28 de state membre, vom rămâne în continuare dependenți, poate chiar vom fi ostatici celor care ne furnizează această energie și care sunt gata să utilizeze această aprovizionare ca o armă. Această situație nu poate continua. Cetățenii sunt îngrijorați cetățenii din țările de est care ni s-au alăturat, n-am să le citesc pe toate aceste țări, sunt cetățeni îngrijorați, foarte îngrijorați având în vedere șomajul, locurile de muncă, ceea ce se întâmplă în imediata lor vecinătate și ceea ce se va întâmpla va fi o temă centrală pentru următoarele alegeri. Cu toții suntem de acord asupra faptului că trebuie să găsim soluții pentru a crea locuri de muncă, însă aceste soluții sunt foarte diferite. Însă nu vom crea locuri de muncă dacă vom agita cuvinte precum uh, Uh, austeritate pentru a speria pe toată lumea. Și vreau să preiau un citat al lui Jean-Claude Juncker. A spus, 25 de milioane de șomeri în Europa constituie cel de-al 29-lea stat membru al UE. Vă dați seama, în zona în uh, regiunea, în Uniunea Europeană există 29 de milioane de șomeri. Trebuie să facem ceva pentru a le permite să-și regăsească un loc de muncă. Trebuie să votăm acele instrumente care ne vor permite să reîntărim credibilitatea, să regăsim încrederea oamenilor de afaceri, pentru a asigura stabilitatea. Trebuie să avem ordine în conturile publice. Asta în sine nu este un scop, însă trebuie să fie o etapă realizată. Trebuie să ne asigurăm că vom avea investițiile cele mai potrivite pentru a avea creștere și ocupare. De aceea, obiectivele pentru orizontul 2020 sunt obiective esențiale și trebuie să fim foarte atenți la politica noastră industrială. Industria europeană, datorită mai ales IMM-urilor, a fost întotdeauna o forță motrice a Europei și Europa astfel a beneficiat de un o, o adevărat, un adevărat câmp de cercetare, de dezvoltare și prin anumite reforme fiscale observăm că din ce în ce mai puține IMM-uri dau faliment. Dacă vă uitați, spre exemplu, la în ziare, la articolele, spre exemplu, de ieri, din ziarul Ultimele Vești din Alsacea, puteți vedea că doar în regiunea noastră, Alsacea, s-au închis anumite întreprinderi. Se vorbește de multe ori despre închiderile și delocalizările marilor întreprinderi, însă uităm faptul că mult multe IMM-uri se închid de asemenea și cei care lucrau acolo își pierd locul de muncă. Dacă reușim să optimizăm competitivitatea acestor IMM-uri, dacă reușim să reducem distorsiunea de concurență între diferite state membre, vom avea astfel IMM-uri mai competitive și acestea vor angaja. Dacă fiecare IMM, întreprindere mică și mijlocie, angajează în Europa, să zicem, cel puțin două, trei persoane, nu vom mai avea șomaj în, uh, zona, în uh, Uniunea Europeană. Acum, unii sunt de părere că ceea ce se întâmplă în Ucraina este o pierdere de suveranitate, dar vreau să vă spun că, de fapt, criza ne-a demonstrat un lucru. Toate lucrurile sunt interconectate cu toții trebuie să avem o, o competitivitate împărtășită, să avem o cooperare sporită pentru a asigura această suveranitate. Și semestrul european reprezintă o astfel de posibilitate pentru a face față atacurilor din partea pieței. Și în ultimii ani, progrese considerabile au fost înregistrate de către Europa și de către europeni în acest sens. Deci trebuie să fim mândri. Mândri de pacea pe care o avem, mândri de prosperitatea noastră, mândri de Europa unită, mândri de Europa care ne protejează. Și îmi doresc ca pe 25 mai tocmai cetățenii noștri, cetățenii europeni, să fie convinși că Europa aceasta este una bună pentru ei și una, pentru copii, una bună pentru copiilor. E nevoie de mai multă Europa, pentru că Europa reprezintă soluția. Mulțumesc! Radul. Mulțumesc, domnule Dol, dar aveți o întrebare din partea domnului Watson către dumneavoastră, dacă sunteți de acord. Vă rog, domnule Watson. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt convins că și Parlamentul va fi de acord cu mine că trebuie să-l felicităm pe domnul Dol în calitate de reales al președinte al Partidului uh, Popular European. Domnule Dol, ați discutat despre situația din Ucraina, cum aceasta arată cât de dependenți suntem de, de petrolul și de gazul din Rusia. Germania, cu siguranță, are multe de pierdut aici. Întrebarea este de ce nu o trimiteți pe Angela Merkel la Moscova să discute cu ei despre criza din Crimea și de despre politica energetică, mai degrabă decât să-i lăsați lui John Kerry această sarcină. Și în al doilea rând, dacă încercăm să trecem mai repede de la combustibilii fosili la energiile ecologice, știm că vom putea să avem mai mult eh, independență de Rusia, dar în același timp trebuie să ne și îndeplinim eh, angajamentele față de clim, eh, obiectivele climatice. De aceea de, vă întreb, de ce vă opuneți în continuare la obiectivele obligatorii pe care le avem pe agenda pentru a putea trece într-adevăr spre energii ecologice. Mulțumesc! Peter Adol. Oui, Monsieur Watson. Da, mulțumesc, domnule președinte. Domnule Watson, vă mulțumesc pentru felicitări. După cum știți, în Alsacea nu se pronunță felicitări, ci se spune când primești un astfel de post, precum al meu. Dar oricum vă mulțumesc. Acum, de ce trebuie să o trimit eu pe doamna Merkel să negocieze cu Federația Rusă? Eu sunt european că dacă doamna Merkel vrea relații bune cu uh, Federația Rusă, foarte bine și frumos. Însă semestrul european, el este cel care trebuie să negocieze. Ansamblul europenilor sunt cei care trebuie să negocieze acest dosar energetic. Pentru că nu o singură țară, fie ea și Germania, nu va reuși să pună la punct o politică energetică europeană. Iată un prim răspuns. Și, dragul meu Watson, nu cred că PPO-ul ar fi cumva împotriva protecției mediului. Nu. Eu țin la mediul înconjurător, însă în același timp trebuie să fim atenți. Avem, avem la nivel mondial niște ținte foarte performante și ambițioase și trebuie să continuăm. Însă, dacă ceilalți, China și restul lumii, nu vor să fie alături de noi, atunci noi vom pierde locuri de muncă și Europa va fi poate uh, regiunea cea mai curată din Europa, însă fără locuri de muncă. Eu pot să vă spun că asta am învățat-o când am mers în Germania, la Berlin, și am discutat cu șefii de întreprinderi și un patron și care mi-a spus Stați puțin, dați-mi voi să termin. Eu, eu sunt ca favorabil ca acum să păstrăm toate locurile de muncă pe care le avem și nu cumva să punem sub semnul întrebării și în dificultăți anumite întreprinderi din cauza problemelor de mediu. Da, eu sunt, vin de la țară, da? Și știu foarte clar că dacă toată lumea face exact aceleași eforturi, am fi și mai departe. Mulțumesc! Mulțumesc. Are cuvântul acum în numele socialiștilor și democraților domnul Svoboda. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că ar trebui să fim mai realiști. Rebecca, Rebecca, please. Rebecca, te rog. Cred că ar trebui să fim ceva mai realiști. Cetățenii din Europa și-au exprimat deziluziile și dezamăgirea, câteodată și uh, dezgustul atunci când se vorbește despre chestiuni care țin de Europa. Ei văd Europa ca pe o cochilie goală, ca un fel de mașinărie care funcționează în gol și ceea ce am auzit astăzi din partea Consiliului și Comisiei nu mă ajută să contracarez aceste percepții. Pentru că domnul președinte al Consiliului a vorbit despre o in, linie indicatoare din partea Consiliului. Nu știu unde ne ghidează Consiliul pentru cetățeni, pentru noi nu este foarte clar. Va mai fi un nou Consiliu, probabil, cu business as usual. Dacă, de exemplu, ne uităm la concluzii, întotdeauna la fel, ca de obicei. Unele concluzii fără prea puține, prea mult sens, unele angajamente vagi în care se caută din nou cel mai mic numitor comun întotdeauna mai există un nor în, peste ochii Consiliului care îl împiedică să vadă, de fapt, problemele enorme sociale pe care le avem în Europa. Suntem unul din continentele cele mai bogate în ceea ce privește veniturile și, din păcate, însă, distribuția acestor, distribuirea între cetățeni este inegală. Ați ziceți că avem nevoie de lucrători calificați. De ce pleacă foarte mulți atunci din Spania, din Portugalia, din Franța? Da, sigur, există o nepotrivire între calificări și cererea în economie, dar dacă n-ar exista această nepotrivire, poate ar mai fi și problema că nu sunt destule locuri de muncă în Europa. Aceasta este problema pe care trebuie să o abordăm. Dacă ne uităm, de exemplu, la zona euro și o comparăm cu SUA, nu totul este bun în SUA, într-adevăr, dar totuși SUA are o creștere de 2,4%. La noi suntem la 0,5%. Șomajul în SUA este 6,7%. La noi, în zona euro, aproape dublu uh, față de aceasta. De asemenea, și uh, alte Șomajul în rândul tinerilor este de asemenea mult mai mic în SUA decât în Europa. Una din problemele noastre s-ar putea să fie deflația și nu se face destul împotriva acesteia. Rata șomajului în UE a fost 11% în ianuarie, în 2014, la fel și în 2013. Unde este acea îmbunătățire pe care vorbește multă lume? Iar PIB-ul a crescut cu 0,1% anul trecut. Unde este acea îmbunătățire de care vorbeați? De asemenea, când vorbiți de tineri, sigur, sunt foarte mulți tineri care sunt inovatori, sunt cercetători, doresc să își fondeze întreprinderi, dar ce face Consiliul împotriva um, uh, fugii de creiere? În foarte multe țări avem de-a face cu brain drain și nu există nicio acțiune a Uniunii Europene pentru a ne păstra cei mai buni oameni aici în Europa pentru a le da un loc de muncă. Consiliul și Comisia nu au reușit să dea un răspuns la această problemă. Ceea ce vor unii uh, cetățeni este o viziune, măsuri concrete pentru a-i scoate din această criză. Apoi, acordul de liber schimb, care este foarte sus pe agenda Consiliului, nu s-a făcut nimic până acum. Evaziunea fiscală, de asemenea, în Germania se află o persoană, persoană acum în fața, um, în fața tribunalelor pentru evaziune fiscală care se pare că a fost responsabil de peste 20 de milioane de euro evaziune fiscală din cauza speculațiilor din Elveția. Poate 27, da, așa este. În orice caz, enorm. Care este, uh, care este acțiunea Consiliului pentru a combate evaziunea fiscală? Ce faceți pentru a încerca să uh, ne, uh, să ne ajutați să combatem această problemă și taxa pe tranzacțiile financiare, ce se întâmplă cu ea? Există din nou o lipsă de uh, ghidare din partea Consiliului. Acesta este motivul pentru care domnul Farage s-ar putea să aibă ceva succes. Nu pentru că dumnealui are în schimb răspunsuri. Nu are, dar când politicile de curs de centru nu vin cu răspunsuri, atunci populiștii încep să încerce să dea răspunsuri fără să aibă de fapt o propunere. Aceasta este situația de astăzi din Europa, care mi-amintește de Samuel Beckett, care spune mai încearcă o dată, mai greșește o dată, dar greșește mai bine. Din păcate însă nu avem timp să mai greșim mai bine de data aceasta și nu cred că dumneavoastră încercați să faceți acest lucru. Președintele Comisiei a vorbit despre 2020. Știți exact că nu o să ne atingem aceste obiective, la fel ca și obiectivele din strategia de la Lisabona. Ba da, așa este, pentru că cred că domnul Gol, Dol a spus, de exemplu, că suntem împotriva um, obiectivelor obligatorii. Păi pentru că statele și uh, guvernele nu sunt gata să îndeplinească obiectivele pe 2020, mai ales pe energie, mai ales pe climă. Deci, Revenim la acestea mai târziu. Ceea ce ne avem nevoie acum este să acționăm repede. Apoi, prima uniune bancară. Domnul Schäuble a spus ieri și a fost foarte interesant că nu este un fan al metodei interguvernamentale, dar propune totuși ceva care se bazează mai ales pe metoda interguvernamentală. Nu e foarte serios. Ori ești pentru, ori ești împotriva ceva. Dar nu propune ceva a cărui fan nu ești. Mi se pare totuși că aceasta este o politică de retorici. Apoi, în ceea ce privește combaterea evaziunilor uh, fiscale, după cum spuneam și înainte, ar fi bine dacă acest Consiliu de săptămâna viitoare ar spune că acum suntem uniți pentru a combate evaziunea fiscală. Nu mi se pare că este așa. Și sigur că ar fi nevoie de o distribuire mai echitabilă a veniturilor care ar putea să permită și celor care nu au bani să poată să uh, aibă un. Uh, mai multe fonduri și să facem mai multe locuri de muncă verzi. În ceea ce privește Joseph Stiglitz și alții, sau, sau ne-au arătat cu toții că există totuși o alternativă la austeritate, o alternativă care reduce datoria mult mai bine decât austeritatea, o politică a creșterii, a creierii locurilor de muncă, a creierii veniturilor. Aceasta este ceea ce dorim noi. Aceasta ar trebui să fie și sarcina Comisiei și a Consiliului pe care să o îndeplinească. Și apoi putem de asemenea să ne atingem și obiectivele pe pe climă pentru 2020 sau pe 2030? Ce doriți dumneavoastră. Politicile de mediu, politicile climatice nu pot fi realizate decât dacă avem o îmbunătățire calitativă și o creștere ecologică. Și aici Consiliul ar trebui să acționeze și sper ca pentru o dată, în fine, săptămâna viitoare, Consiliul să transmită un mesaj pozitiv cetățenilor Europei. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Svoboda, și acum în numele grupului ALDE are cuvântul domnul Verhofstadt. Uh, uh, Stimați colegi, este ultimul summit care va avea loc uh, ultima reuniune a șefului de state și de guverne înainte de alegeri și cred că a sosit momentul să evaluăm ceea ce s-a întâmplat în ultimii cinci ani, ce s-a făcut, ce nu s-a realizat și care este rezultatul politicilor noastre în ultimii cinci ani. Mai întâi, uh, în ultimii cinci ani, domnule Barroso, am trăit momente foarte dramatice. Uh, am avut uh, criza economico-financiară din 2008, am avut criza datorilor suverane declanșată în Grecia în 2009, am avut în politica noastră de vecinătate primăvara arabă, am avut o afacere de spionaj uh, cu prietenii noștri, aliații noștri americani, care ne forțează să ne revizuim anumite elemente de legislație și acum avem această criză din uh, peninsula Crimea, care ne aduce aminte de tensiunile de pe vremea războiului rece. Deci o perioadă cu multe turbulențe și trebuie să fim cinstiți. cinstiți. S-au făcut totuși uh, destul de multe lucruri de la 2008 încoace, de la criza financiară încoace. Am uh, reușit să punem la punct un cadru de reglementare financiar uh, sub girul comisarului Barnier. Avem o reluție privind Uh, instituțiile bancare, avem o directivă privind instrumentele financiare, avem o directivă privind abuzurile de piață, avem uh, garanția depozitelor, avem o reglementare nouă pentru agențiile de uh, rating, avem noi cerințe de capital, etc. Multe s-au făcut și datorită colegului dumneavoastră, domnului Reid. în sfârșit, multe din regulamentele care au existat de multă vreme au fost puse în aplicare. Și în legătură cu Banca Centrală Europeană, pot să spun că datorită domnului, eh, intervenției domnului Draghi eh, s-au putut reduce tensiunile și presiunea din sfera barcară eh, asupra politicienilor. Acestea fiind spuse, cred că este necesar să spunem cetățenilor Europei adevărul. Criza nu s-a terminat. Deci, ă, dacă am ajuns la sfârșitul perioadei de recesiune, nu înseamnă că creșterea este ă, netă. Acum ă, stagnăm undeva între 0 și 2%. Într-adevăr, nu mai regresăm, dar este mult prea puțin față de nevoile pe care le avem în Europa. Hannes Svoboda a făcut o comparație între Statele Unite și rezultatele UE. De ce există diferențe aici? Păi de ce? Pentru că uh, americanii și-au soluționat problema bancară și noi încă avem o criză bancară. Noi încă nu am creat un sistem care să fie capabil să transfere banii din bănci în economia reală. Asta e problema noastră. IMM-urile din Grecia încă sunt confruntate cu uh, dobânzi de 8, 9, 10% când vor să investească ceva, față de o companie din Italia care are dobânzi infime. Uh, deci, uh, mă îndoiesc de succesul unui trialog de astăzi dacă mă uit la, la decizia Consiliului Ecofin de ieri seară, să știți. Nici nu știu de fapt ce s-a decis până la urmă. Uh, nu cred că decizia este finală. Avem nevoie de o, o strategie economică. Strategia de la Lisabona a eșuat, uh, strategia UE 2020 a eșuat. De ce? Pentru că nu avem suficientă convergență și nu avem o strategie obligatorie uh, care, la care să subscrie toate statele membre. Un al doilea aspect, cu totul diferit acum. Cred că în ultimii cinci ani, domnule președinte, am văzut o, un mare deficit în unitatea uh, de uh, form, uh, care este necesară pentru formularea unor politici externe. Se vede și în cazul Ucrainei. Este o lipsă de curaj din, din partea Europei. Ucraina, până la urmă, este vecinul Eh, nostru și în fapt este o, o, o țară eh, profund europeană. Dacă te duci la Kiev, la Odessa, eh, <clears throat> îți dai seama de acest lucru foarte repede. Și dacă privim strate- tragedia din Crimea, observăm că nu avem niciun fel de strategie coerentă și avem nevoie de o strategie pe mai multe elemente. Mai întâi trebuie să avem o politică uh, și o strategie comună privind uh, energia, cum a spus și domnul Watson. Este singurul mod de a uh, ieși din dependența uh, de energetică față de Rusia, de a ne lepăda de banii murdari care vin din Rusia, care sunt investiți în Germania, în, în City of London, în imobilele din Franța. Pentru că dacă nu facem acest lucru, atunci, atunci pierdem și Crimea va rămâne un alt conflict înghețat de, timp de decenii. E nevoie de un leadership european care să înfrunte leadershipul uh, din Rusia. Cu nu mult timp în urmă, liderii ruși din 1990 au au decis să, să nu mai accepte integritatea fostelor republici sovietice. Și de atunci încoace se întâmplă aceste acțiuni ale rușilor împotriva fostelor republici sovietice și noi trebuie să facem ceva împotriva acestor efort. Mulțumesc. Mulțumesc, spune președintele. Acum în numele verzilor are cuvântul doamna Rebecca Harms. Stimați domn președinte, stimați colegi, mi s-ar părea foarte bine, domnule Barroso, de fapt, dacă acest ultim summit uh, tradițional din primăvară pe care l-ați pregătit și dumneavoastră, sper eu, să fie ocazie ca dumneavoastră să puteți să vă faceți un bilanț uh, mai un inventar al activității dumneavoastră, pentru că de multe ori în ultimii ani am auzit că de fapt uh, odată cu criza și la sfârșitul acestei președinții a dumneavoastră, avem o Uniune Europeană cu care ne confruntăm, care este, din păcate, mai degrabă marcată de diferențe între nord și sud, de sus și jos în societățile noastre și că lucrurile funcționează mai prost decât acum 5 ani și chiar mult mai prost decât acum 10 ani. Și poate că o contribuție proprie la explicația ceea ce nu a funcționat din partea dumneavoastră ar fi de salutat. Aș vrea să mă concentrez acum, dacă îmi permiteți, pe întreaga dezbatere pe tema politicii climatice și energetice și pe chestiunea dacă industria europeană are șanse pe viitor. Vreau să menționez faptul că am auzit cât de complicat este când ai uh, ambiții și obiective ambițioase pe politică energetică uh, în Europa. Ia uitați-vă în Germania, o țară care este considerată în momentul de față ca un deșert industrial pentru că am avut obiective foarte ambițioase din punct de vedere al energiei. Această economie din Germania, de fapt, nu face față deloc la aceste obiective ambițioase și nu mai poate să țină pasul. Cine crede această tâmpenie? Văd că dumneavoastră râdeți. Eu nu mai pot să râd de mult. Această tâmpenie, această interpretare greșită nu face decât să acum să intre și în strategia europeană. Domnule Barroso, dumneavoastră timp de un mandat în calitate de președinte al Comisiei ați uh, suportat faptul ca noi să avem tot felul de obiective ambițioase cu Stavros Dimas din Grecia și cu domnul Andrew Spielberg din Letonia. Acum, în această legislatură, dumneavoastră, cu comisarul Oettinger, ați abordat consecvent să distrugeți tot ceea ce se putuse face până acum și dumneavoastră cu obiectivele ambițioase pe care ni le-a prezentat, Comisia ne faceți să ne aflăm pe cel mai jos nivel de până acum al Uniunii Europene din acest punct de vedere. Este ridicol ce obiective de energie regenerabile avem. Acesta nu este de fapt o energie uh, eficientă și dacă ne uităm către Est, vedem că și din punct de vedere strategic este cu totul nejustificat. Cum puteți justifica așa ceva? Cum ne explicați aceasta? Cred că numai la acest Consiliu mai aveți șansa să ne explicați ce s-a întâmplat, de ce sunteți atât de irresponsabili în politica energetică și climatică, pentru că altfel la Paris, la summitul care va avea loc, nu veți putea să ajungeți la niciun fel de summit de succes și la niciun rezultat în cadrul acestui summit uh, ONU. Dumneavoastră v-ați, uh, de fapt, îndepărtat de cele două obiective foarte puternice la care am ținut foarte mult cum putem să combatem uh, schimbările climatice care sunt din ce în ce mai prezente și dumneavoastră de asemenea ați mai lansat și ideea că printr-o protecție climatică foarte de ambiție putem să avem inovare in, în domeniul uh, energiei. Însă ceea ce vedem noi acum din dezbaterea pe care o purtăm despre Crimea și din uh, confruntarea cu Rusia, vedem cu totul altceva. Ce vedem și din situația din sudul Mediteranei, și anume că energia, eficiența energetică și eficiența resurselor într-o lume în care nu există destule resurse, în care se face politică cu resurse și sunt șantajate popoare și oameni, e nevoie de o strategie mai vizionară din punct de vedere al eficienței energetice. Trebuie să fie în centrul atenției noastre eficiența energetică, iar dumneavoastră, ca președinte al Comisiei, ați susținut acest lucru și bănuiesc că nu i-ați implicat și pe domnul Tajani și Oettinger. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, doamnă Harms, spune președintele. Acum are cuvântul în numele ECR, domnul Zahradil. Děkuji, pane předsedo. Moje země vstupovala eh, do Evropské Mulțumesc, domnule președinte. președinte. Țara mea s-a alăturat Uniunii Europene acum 10 ani de zile ne-am alăturat Uniunii Europene cu un adevărat elan Însă acum încrederea în Uniunea Europeană, Republica Cehă, este în jur de 34% din întregul populație și e o cifră foarte scăzută. Și îmi pun întrebarea care este cauza acestei dezamăgiri. Există un film în care se pune, al cărui titlu era uh, Unde s-a făcut greșeala? Și asta mă întreb și eu acum. în Republica uh, Democrată din Germania. Era un film celebru. Acum pun și eu exact aceeași întrebare. Unde s-a făcut greșeala? Uitați-vă, vorbim despre IMM-uri, spunem că vrem să le susținem, însă în același timp pur și simplu le necăm cu tot felul de proceduri, cu tot felul de birocrație și uh, pe durata Uh, mandatului dumneavoastră, domnule Barroso, birocrația impusă asupra IMM-urilor n-a făcut decât să crească. Politicile de climă au uh, reprezentat un, adevărat, un adevărat eșec și chiar în rândul comisarilor uh, sunt colegi de dumneavoastră care spun acest lucru. Dacă vă uitați la prețurile la electricitate, am constatat o creștere de 17% uh, în facturile pe care le plătesc întreprinderile. De ce? De ce? Tocmai din cauza politicilor dumneavoastră de mediu și sprijinul pentru energii regenerabile mergând în această direcție, având aceste ambiții pentru 2020, cu o reducere de 40% pentru 2030, o reducere a emisiilor, pur și simplu trageți preșul de sub picioarele IMM-urilor. Da, știu că dumneavoastră sunteți președinte al Comisiei Europene, știu că partidele politice își aleg candidatul pentru acest post, și asta de fapt încalcă uh, tratatul de la Lisabona pentru că e o competență care ar trebui să revină Parlamentului European. Însă trebuie să ținem seama de rezultatul alegerilor europene și răspunsul pe care îl va da Uniunea Europeană față de criză, deocamdată este un răspuns necunoscut. Doar dacă vom schimba paradigma în Uniunea Europeană, nu vom avea niciun fel de progres altfel. Mulțumesc! Mulțumesc în numele GUE, cuvântul doamna Timor. Danke, Herr Präsident. Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnule Barroso, domnule președinte în exercițiu al Consiliului, la summitul care urmează vă veți preocupa de semestrul european și veți arăta cât de pozitive sunt uh, rezultatele Uh, aceste prime etape. Noi ne aflăm înaintea alegerilor europarlamentare și ar fi naiv din partea noastră să ne, ajutăm, să ne așteptăm uh, la eforturi de uh, lămurire fără scrupule a situației de fapt. Totuși, trebuie să tragem concluzii de pe urma gestionării deficitare a crizei. Dumneavoastră, prin acțiuni, eh, de fapt ar trebui să îi vizați pe aceia care, nevinovați care uh, au uh, suportat greul uh, crizei. Victimele crizei nu simt această refacere fiscală, economică, financiară, iar disparitățile sociale au devenit din ce în ce mai mari statele membre uh, trec printr-o, prin reduceri de bugetare și bugete de austeritate enorme, care n-au nicio legătură cu uh, cei care au cuzat această criză. În 2013, Republica Federală Germană, în același timp, a consemnat un excedent de balanță comercială de 199 de miliarde de euro. Este cel mai mare excedent comercial uh, din Germ- istoria Germaniei și din Europa comisarul Rehn a arătat că în Germania se investește prea puțin. Rolul uh, guvernului federal german în cadrul UE este asimilabil cu ce face uh, FC Bayern München în prima ligă de fotbal germană uh, pentru că au uh, foarte mulți bani, joacă într-o ligă cu mari finanțiști. Președintele Uh, Bayern München uh, uh, a jucat pe marele moralist, pe lupul moralist, aș putea spune, în Liga Federală Germană de Fotbal, tocmai s-a descoperit o fraudă de 27 de milioane de euro a lui personală. La fel, în plan politic, acționează doamna Merkel cu domnul Schäuble. Rețeta germană este aplicabilă doar economiei germane și doar pe termen scurt. Dacă nu se schimbă ceva în această privință, atunci uh, sabia lui Damocle uh, uh, va cădea asupra noastră a europenilor în următoarea vreme. De ce, de ce există o supraveghere macroeconomică și financiară pentru statele îndatorate, dar nu și pentru Germania? De ce Germania nu primește condiționalități foarte clare cu privire la venitul minim, uh, salariile minime și investiții durabile. Summitul uh, va, uh, va aborda și propunerea Comisiei pentru obiectivele climatice 2020-2030. Eu constat că statele membre nu au obiective comune și îmi pare foarte rău și chiar tragic că nu există o, o asumare cu titlu obligatoriu a unor uh, obiective. Nu putem înfrunta clim, uh, uh, provocările climatice decât dacă cu toții împreună introducem niște standarde ecologice și economice pe care împreună cu cetățenii să le punem în aplicare. Mulțumesc, președintele, domnul Faraj, acum pentru FD. Mulțumesc. Chiar cu standardele acestui Parlament, atmosfera de astăzi a fost absolut de plumb. Ați văzut uh, un lider de mare anvergură, domnul Barroso, care a venit aici, 750 uh, de deputați, 44 de oameni de fapt în sală, dar 750 de deputați sunt. De ce? Pentru că eu am fost aici de 15 ani și în ultimii 5 ani ceva s-a schimbat foarte mult și anume că visul european se destramă, se destramă încet, încet. Sunt mai mulți maniaci aici în primele rânduri și președintele Comisiei probabil că mai vă doriți încă un Statele Unite ale Europei, dar sunt statele membre de fapt pe aici și sunt majoritatea deputaților care vor un loc aici, vor să fie realeși, entuziasmul însă pentru acest proiect moare. De ce? Pentru că ați făcut două greșeli foarte mari. În primul rând, prima greșeală a fost să extindeți zona euro. Ar fi fost bine dacă ar fi fost doar Germania și câteva țări din Europa de Nord, dar să începem să extindem această zonă euro a fost un mare dezastru. Și a doua greșeală socială a fost să permitem o liberă circulație a persoanelor, mai ales pentru cei din sud și est pentru Marea Britanie, care este una din cea mai deschisă țară, care este gata pentru migrație din toate statele membre, din toate statele în general, care are astăzi 4.000 de migranți pe săptămână, nu face decât să, um, să sufere din cauza aceasta. Aceasta sunt cele două realități cu care ne confruntăm. Uniunea Europeană nu funcționează economic și, din păcate, și uh, migrația schimbă societatea atât de grav într-o manieră în care oamenii nu și-o doresc. Și ascultând problema economiei de care ne-ați vorbit, domnule Baros, ați vorbit de posibilitatea unei renașteri economice în Europa. Foarte bine a sunat acest lucru, mai puțin în reglementare și totul foarte încurajator. Dar după aceea spuneți că trebuie să continuăm și cu obiectivele noastre de schimbări climatice și low de carbon uh, foarte scăzut. Însă prețurile la energie cresc, chinezii încep să își folosească cărbunele, au din ce în ce mai multe centrale în fiecare săptămână. Această politică a unilateralismului în schimbările climatice, în politica climatică distruge și în politica energetică distruge Europa și dacă vreți avem o șansă acum câteva, în câteva zile să dăm un nou curs. Bănuiesc că Parlamentul European va fi mult mai excitant decât uh, acesta pe care l-am văzut în această dimineață. Mulțumesc, spune președintele. Acum are cuvântul în numele da, îmi cer scuze. Avem un cartonaș albastră din, din partea doamnei Sinclair. Vă rog, doamna Sinclair. Da? Către cine vreți să vă adresați întrebarea, doamna Sinclair? Către domnul Farage. Bine, vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Domnule Farage, cu șomajul care este în continuare o problemă în Europa și, într-adevăr, și în Marea Britanie. Vreau să știu dacă credeți că se folosesc bine banii contribuabilului atunci când uh, el folosește acești bani ca de, pentru alocația, uh, din alocația sa, pentru a o angaja pe soția sa și pentru, pe alte persoane din, din cercul său de cunoscuți. Este bine, domnule Faraș, cum se folosesc banii contribuabilului? Vreți să răspundeți? Nu, nu mi se pare că merită să răspund această întrebare. Mulțumesc. Doamnă McGuinness, vă rog, aveți cuvântul.

domnule farage sper că o să mi răspundeți mie la întrebări. da vorbim despre acel elan în politică da cu mult respect. eu nu vreau să fim prea excitați în parlament așa că vă rog vă uh, promiteți dumneavoastră să, să rămâneți în această cameră a parlamentului și să ascultați ceea ce vi se spune. Uh, aș putea să spun da dumneavoastră spuneți că e nevoie de entuziasm pentru uniunea europeană pentru că acesta scade. eu cred că entuziasmul pentru partidul dumneavoastră ukip scade de fapt și de drept. Dacă ar fi fost o întrebare, pur și simplu, aș fi încercat să răspund la ea. Euroscepticismul crește peste tot în Europa. Dar uh, nimeni aici, în uh, acest Parlament, nu, mai, uh, nu vrea să vadă acest lucru. Nu mai este încredere în acest proiect european. Atât pe partea dreaptă, cât și pe partea stângă a lui politic. Și dumneavoastră ar trebui să știți acest lucru. Care este cauza? Nimeni, pur și simplu, nu și-a dat acordul din partea cetățenilor europeni pentru a avea o astfel de Uniune Europeană Europeană. Francezii au răspuns prin referendum și răspunsul lor n-a fost luat în considerare. Și a mai fost o altă țară care a făcut acest lucru, Irlanda. Poporul irlandez a respins această Europa. Deci nu puteți să spuneți că noi aici facem populism și că vrem o, o, o federație sau o, o Statele Unite ale Europei. Nu. Vrem ceea ce vor cetățenii europeni și cetățenii europeni nu cred în această Europa. Mulțumesc. În numele neafiliaților are cuvântul acum domnul Bronz. Uh, Mulțumesc. Ca să afli despre ce e vorba la un meeting, trebuie să compilezi mai multe surse de informații, ca într-un puzzle. Agenda summitului care urmează privește uh, în mod oficial semestrul european, care înseamnă și o revizuire din partea Comisiei a diferitelor programe, inclusiv cele de ocupare. Uh, dar examinează și competitivitatea industrială și baza industrială ca ă, ă, temei al relansării economice și creșterii locurilor de muncă. Însă, dacă examinăm Consiliul ECOFIN din 16 februarie, găsim că reformele trebuie să se concentreze pe piața forței de muncă, în special asupra mecanismelor de ajustare a costurilor muncii. Ce înseamnă asta? Înseamnă că într-o economie sau un grup de economii cu cheltuieli de personal mare, ă, în procesul globalizării trebuie să reduci salariile pentru a deveni competitiv cu celelalte economii din ă, lume. Mulțumesc, doamna Gianaco, acum pentru PPE. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Este un fapt. Acesta este ultimul summit înainte de alegerile europene și de aceea importanța acestui summit este foarte mare. Agenda Consiliului pune accentul pe semestrul european. Acesta a fost uh, o procedură foarte bună care s-a folosit în ultimii ani. Acum vom încheia un ciclu de 5 ani în care ne-am confruntat cu criza economică. Am avut o criză foarte dură cu care ne-am confruntat, care a necesitat măsuri aferente și pactul de creștere și de ocupare este între timp un uh, regulament obligatoriu. Nici statele mici, nici statele mari nu mai pot să se opună acestui pact. A existat foarte multe schimbări în uh, jurul Europei, a venit primăvara arabă și evenimentele din fostele republici sovietice nu mai pot fi ignorate în contextul european. Însă, în ciuda acestor evenimente, se încearcă în continuare folosirea metodei interguvernamentale. Aceasta este metoda principală, de altfel, folosită în Europa. Trirogurile pentru anumite teme sunt uh, amânate cât mai mult și nu ne punem de acord decât pe cel mai mic numărător comun. Așa a fost uh, însă la începutul uh, integrării europene, nu cred. Însă prin cei 15 ani de pace și de bunăstare, am ajuns totuși la anumite lucruri pozitive și acum trebuie să ne permitem și o critică la adresa șefilor de stat și de guverne. Trebuie însă să ne uităm și la lucrurile pozitive și să spunem, să atragem atenția asupra faptului că acum Cerințele colegilor nu pot fi îndeplinite toate dacă nu există cu adevărat un guvern european un guvern, uh, o gestiune la nivel european, care nu există în momentul de față. Avem nevoie de o altă Europa, avem nevoie de mai multă Europa, spun unii, dar cred că avem nevoie mai ales de o altă Europa. Și întrebarea care se pune este care sunt uh, cerințele la care trebuie să răspundă Europa pentru a putea rezolva, de exemplu, problema evaziunii fiscale, și alte probleme economice. Pentru a putea întocmi un spațiu european cu adevărat integrat, ar trebui să vorbim care sunt măsurile necesare și cred că înainte de alegeri se impune să discutăm despre aceasta. Scepticismul uh, față de Europa nu ar trebui să mai câștige teren. Mulțumesc pentru SCD, doamna Ferreira. Președinte, Uniunea Bancară e talvez... Mulțumesc, domnule președinte. Uniunea Bancară este poate moștenirea cea mai importantă a Parlamentului și a Uniunii Europene pentru a reconstrui Europa în perioada de după criză. Și din punct de vedere tehnic, în acest Consiliu ar fi posibil să se realizeze acest lucru dacă există o voință politică în acest sens. Contribuția Comisiei a fost una fundamentală pentru a avea un text legislativ la înălțime. Și, e adevărat, ar trebui să existe mai multe inițiative în acest sens din partea Comisiei în cadrul procedurii legislative. Acum, venind vorba despre Consiliu, președintele în exercițiu al Consiliului din partea președinției elene, însoțit de domnul Irun Dalsbom, președinte al Eurogrupului, nu au făcut propuneri serioase nu au făcut propuneri serioase în acest sens. Parlamentul însă, la rândul său, este unul foarte unit și raportorii din partea principalor grupuri politice și președintele Parlamentului au un mandat de negociere foarte clar, foarte puternic. Vrem să avem o uniune bancară credibilă și datoriile care există ar trebui să fie mai întâi rambursate de către acționari și abia apoi să vină pe listă să fie cetățenii care au conturi în aceste bănci. Trebuie să evităm orice formă de conflicte de interes. Ar trebui să existe anumite linii de creditare care să fie deschise de către bănci pentru întreprinderi, dacă vrem să fim credibili. Parlamentul este deschis negocierilor. Însă, un acord prost nu poate fi acceptat pentru că ar duce prejudiciu Uniunii Bancare per total. Noi ceea ce ne dorim este să ajungem la un rezultat în acest dosar, însă pentru aceasta e nevoie de un simț de răspundere foarte acut din partea Consiliului. Așteptăm să vedem cum va evalua această procedură, însă avem încredere de asemenea că vom reuși să dăm dovadă de seriozitate. Mulțumesc. Care cuvântul domnul Evans? Mulțumesc, domnule președinte. După cum s-a auzit, uh, uh, uh, prima dezbatere privind obiectivele de combatere a modificărilor climatice pentru 2030 vor fi discutate săptămâna viitoare. Este important ca aceste obiective să fie atinse pentru a contracara încălzirea globală atât de periculoasă. Trebuie să eficientizăm consumul energetic și să ne concentrăm mai mult pe energiile regenerabile. Trebuie să ascultăm de oamenii de știință și Comisia chiar arată că, prin studiile sale proprii, că o creștere a obiectivelor noastre, a țintelor noastre de reducere a emisiilor, reduce și dependența energetică. Este așadar și un obiectiv economic. Trebuie să creștem numărul locurilor de muncă, trebuie să eh, angajăm mai mulți tineri în noile tehnologii regenerabile și trebuie să ne ținem în primul rând promisiunile față de cetățeni că anume vom combate cu eficiență modificările climatice. Și fac apel la acest Consiliu să uh, își asume aceste obligații. Mulțumesc, care cuvântul domnul Solvini. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Euroul a murit și cred că mai bine spunem euroul este caput. Asta este ceea ce a decis Europa, care s-a născut cu o idee foarte frumoasă. Dacă există eurosceptici, acesta este pentru că criza uh, și impozitele, sinuciderile, șomerujul, foamea au crescut în acești 15 ani. Îmi pare rău că domnul Barroso nu mai are timp să ne asculte, probabil, și câteva critici ar fi fost bune. Dar la Bruxelles există mai degrabă persoane care apără interesele băncilor multinaționale, se vorbește de economie energetice, de relansarea întreprinderilor, dar nu suntem în stare nici măcar să ne apărăm propriile agen, a, întreprinderi. Statele Unite, Canada, toate au o politică pentru a putea să-și apere întreprinderile, comerțul, industria. Noi nu avem nici măcar atât. Deci, în numele apărării unui mort care se plimbă printre noi, vorbim despre nimic, masacrăm milioane de întreprinderi și înjumătățim salariile și pensiile pentru cetățenii noștri. Singurul lucru pe care trebuie să facem este să facem un inventar. Dacă nu vreți să moară și Europa odată cu euroul, să reconstruim totul de la început, pentru că altfel să nu mai vorbim vânt. Mulțumesc. Mulțumesc care cuvântul acum în numele PP, domnul Roil. Domnule președinte, stimate colegi, stimați colegi, mai întâi există progres în Uniunea Europeană, fără nicio înteală. Nici nu știu cum se poate vorbi acum doar despre marile noastre probleme. În al doilea rând, în industria și economia europeană avem o problemă de creștere și o problemă legată de locuri de muncă. Deci trebuie să abordăm această chestiune. Uh, șomajul uh, a fost la 27% uh, în 70 și acum este la Trebuie ca dezindustrializarea uh, să nu uh, progreseze prea mult. Doar în câteva țări industria, proponderea industriei a crescut uh, dintre, printre primele 25 de companii, doar 9 sunt europene. Deci, uh, cred că trebuie să ne preocupăm de industrie, uh, de creșterea industriei și asta nu prin uh, crearea unor obstacole birocratice. Deci nu cred că trebuie să formulăm tot mai multe obiective noi și să împovărăm astfel industria, ci cred că trebuie să formulăm obiective inteligente, să creăm stimulente pentru Uh, acele uh, situații în care uh, inovațiile pot fi susținute inclusiv din partea statului. Și cred că politica actuală, politica din ultimii cinci ani mai poate fi îmbunătățită sensibil. Avem nevoie de o promovare a industriei, avem mai multe, nevoie de mai multe proiecte de competitivitate și avem nevoie de o reindustrializare astfel încât ponderea industriei în economia noastră globală să ajungă din nou la 20%, cum a propus Comisia, și trebuie să vedem ce anume din, uh, din dezvoltarea actuală economică dăunează sau uh, este favorabil uh, economiei și industriei europene. Mulțumesc, are cuvântul domnul Ghero. Mulțumesc, domnule președinte. Abia acum câteva minute, domnul Svoboda s-a referit la riscul ca acest nou Consiliu European european să aibă uh, caracteristicile obișnuite și anume inacțiunea și business as usual și să ajungă la o ambiție minimă, un fel de numitor comun minim de ambiție. Deci foarte puțină ambiție. Am vorbit despre energie acum câteva săptămâni în Parlamentul acesta și am explicat care sunt obiectivele noastre și am aprobat un efort de reducere suplimentară cu 30% a emisiilor și un efort de 40% de reducere pentru 2030. Acum, ce a făcut Comisia? fără a aștepta rezoluția Parlamentului European, decizia Parlamentului European, a prezentat o propunere mai puțin ambițioasă. O propunere mai puțin ambițioasă în materie de energie regenerabile și fără niciun fel de obiective clare în materie de eficiență energetică. Și ni se anunță pentru septembrie sau octombrie o propunere suplimentară pentru eficiență energetică. Și da, acum nu știu, e adevărat că această comisie nu va mai fi și poate dacă domnul Barroso știe ceva mai bine ce se întâmplă legătură cu energia, se spune în uh, spaniolă mai bine mai târziu decât niciodată. Bun și așa. Acum, dacă există totuși o ambiție în materie de energie, aceasta este binevenită, însă uitați-vă la ceea ce se întâmplă. Se întâmplă că atât accidentul de la Fukushima, precum și noile tehnologii, din ce în ce mai curate și mai uh, uh, eficiente, ne demonstrează și de altfel și situația din Ucraina ne demonstrează că e nevoie de un efort suplimentar în materie de energie regenerabilă, în materie de eficiență energetică și în materie de interconectare. Grupul nostru s-a luptat pentru a obține obiective obligatorii, obiective mai ambițioase în domeniu. Germania nu face o politică energetică ambițioasă. Alte țări, precum Spania, nici acestea au, din păcate, au distrus efortul în materie de energie regenerabile și au creat un adevărat haos în ceea ce privește energia electrică care cu siguranță nu va încuraja investițiile și va pune în pericol chiar și eforturile pe care noi le-am făcut până acum. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Guerrero. Acum are cuvântul în numele PP, domnul Giovanni Lavia. Mulțumesc, domnule președinte. Stimate domnule președinte al Consiliului, stimate domnule comisar, este foarte clar că ne aflăm într-unul din acele momente în care Atenția cetățenilor europeni se adresează instituțiilor europene. Suntem foarte aproape de alegerile europene, suntem aproape și de ei, de aceea și acum se deschid, se aprind reflectoarele pe ceea ce am făcut în ultimii ani și pe ce promitem că vom face în anii următori. Cu siguranță ceea ce am făcut nu a fost suficient, pentru că rezultatele sunt evidente tuturor. Există o diferență foarte mare în Europa între rata de creștere în anumite țări și rata în alte țări. Europa probabil trebuia să facă mai mult. Am făcut puțin și Consiliul din primăvară, care este Consiliul care tradițional se ocupă de chestiuni economice și de competitivitate, astăzi pune pe ordinea de zi trei puncte. Semestrul european, competitivitatea, schimbările climatice, energia. Însă chiar sunt acestea singurele teme la care trebuie să ne uităm sau trebuie oare să folosim instrumente noi pentru a aborda teme noi? Avem nevoie, cred eu, de elemente noi. Avem nevoie de o flexibilitate mai bună pentru a îmbunătăți creșterea. Avem nevoie de instrumente noi financiare pentru a putea să susținem uh, creșterea sistemului antreprenorial. Cu siguranță aceste planuri sunt bune, dar resursele nu sunt suficiente. Trebuie să încercăm să uh, venim uh, în întâmpinarea tuturor problemelor pe care le avem. Rata șomajului la tineri este atât de ridicată în anumite țări, este impresionant. Și apoi Uniunea Bancară este un pas important. Trebuie să finalizăm această Uniune. Dar trebuie să putem să acționăm împreună, pentru că ratele de dobândă, de exemplu, pentru dezvoltarea sistemului antreprenorial cresc în toată Europa și nu este bine să păstrăm aceste diferențe. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Lavia. Acum numele și de are cuvântul doamna Beres. Mulțumesc, domnule președinte. Domnul Barroso nu pare să fie prea interesat de dezbaterile noastre, deși la acest ultim Consiliu European de primăvară uh, acesta va avea loc curând și nu pot decât să mă bucur pentru asta. Se pare că președintele Barroso încă n-a înțeles prea bine la ce servește acest Consiliu European de primăvară. Un astfel de Consiliu nu poate fi utilizat pentru a vorbi despre uh, semestrul european, care e un semestru de austeritate. Nu poate fi consacrat semestrul european, care nu vede fractura socială care există astăzi în Europa după 10 ani de mandat al uh, domnului Barroso. Nu poate fi un semestru european care să spună că trebuie de, să avem indicatori sociali și care, de fapt, nu trage niciun fel de învățăminte din acestea. Nu poate fi un semestru european care e de părere că aceste previziuni de creștere sunt satisfăcătoare și care consideră că strategia UE 2020 e un succes de plin, deși toți indicatorii sunt pe roșu și niciunul din obiectivele strategiei UE 2020 nu vor fi încununați de succes. Și cred că a venit momentul să schimbăm majoritatea, să schimbăm comisia, tocmai pentru a avea o adevărată strategie europeană care să ne permită să avem o viziune globală, care să ne permită să facem în prioritate acele investiții publice și private de care avem nevoie, în așa fel încât ocuparea să devină o adevărată prioritate. Și în acest sens, domnul Barroso, în mod paradoxal, a avut o oarecare intuiție acum mai mult sau mai puțin șapte ani, în momentul în care a definit ideea unei strategii europene pentru energie. Deși vedem foarte bine până la ce punct, de fapt, a fost pur și simplu incapabil să o pună în aplicare concret. Iată că astăzi ne aflăm în miezul acestei probleme, probleme energetice în Uniunea Europeană. Faptul că nu avem un leadership. Așteptăm în continuare renașterea industrială. Însă ce a făcut domnul Barroso pentru ca renașterea industrială să reprezinte vârful de lance? Proiectul exista, însă mai trebuia și voință politică pentru a-l uh, pune în aplicare și n-a dat dovadă de acest lucru. Trebuie să punem în aplicare această comunitate europeană a energiei. Trebuie să relansăm totul pentru a avea ocupare peste tot în Europa și nu pot decât să mă bucur de faptul că lipsa domnului de Juncker la Consiliul European ne va permite să avansăm pentru, pe fiscalitatea pentru energie, în așa fel încât aceasta să fie pusă în slujba acelei strategii comune de care avem nevoie. Mulțumesc, doamnă Beres, are cuvântul acum în numele PP, domnul Ludi. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să îl felicit pe domnul președinte Barroso și pe domnul Van Rompuy pentru tot ce fac pentru a putea lansa această politică. Aș vrea să vă rog să vă adresați președintelui Franței, care este membru în Consiliul European, și nu către președintele Barroso, care nu face decât să execute ce decidem noi. Îmi pare rău că nu există un summit al zonei euro care să fie organizat în același timp și care să fie prevăzut de Tratatul de Stabilitate și de Guvernare a Uniunii Economice și Monetare. În ceea ce privește politica industrială, cred că e vorba aici de un domeniu foarte important S-ar, ar trebui ca șefii de stat și de guverne să considere ca toate politicile Uniunii Europene să se facă cu obiectivul de a reuși din punct de vedere al politicii industriale. La fel se întâmplă și cu politica concurenței. În uh, circumscripția mea, în Limuza, suntem uh, în continuare cei uh, care am refuzat fuziunea doi uh, campioni europeni pentru a putea, pentru a se uni pe sector domeniul electronic, de exemplu. Politica trebuie să fie în serviciul politicii industriale și nu Trebuie să mai fim naivi, să credem că există o reciprocitate în aceasta și politica monetară trebuie să fie în același sens. Un următor uh, moment important vor fi alegerile și cred că ultimul cuvânt va trebui să vină cetățenilor la ultimul Parlament European de acum trebuie să avem o dezbatere cu opinia șefilor de stat și de guverne, cu documentul Comisiei Europene care să fie revizuit la jumătatea parcursului strategiei 2020 și cu perspectiva următoarelor discuții politice cu privire la clauza de revizuire bugetară pentru 2016. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Odi, dar există o întrebare din partea doamnei Berez către dumneavoastră. O acceptați? Vă rog, doamnă Berez. Domnule Odi, poate că selectați așa felul în care uh, abordați uh, realitatea. Poate n-ați pierdut faptul că președintele uh, francez a propus inițiative puternice în materie de energie pe baza cooperării franco-germane, care să ne permită să avem această amploare europeană. Și mie mi se pare că prin a, și asta vine și completează strategiile pe care noi le propunem. Euh, N-am înțeles care era întrebarea, spune domnul Odi. Eu mă bucur că președintele Republicii Franceze, uh, nu era cazul guvernului său acum un an de zile, se uh, întărește cooperarea franco-germană și îi adresez toate felicitările. Mersi. Mulțumesc, are cuvântul în numele PP, domnul Ghiurc. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Stimați colegi, industria Europei este strategică pentru creșterea economică și pentru ocuparea forței de muncă. În ultimii ani însă, implicarea continentului nostru în reducerea și combaterea crizei a scăzut în plan global. De aceea, trebuie ca competitivitatea și economia Europei să fie refăcute. Este important ca competitivitatea să facă parte din fiecare politică sectorală europeană. Situația oțelăriei și industriei eh, prelucătoare a oțelului este exemplară în acest eh, context. Eu m-am preocupat mult de această chestiune. Eh, costurile de energie, obiectivele impuse cu privire la combaterea modificărilor climatice au constituit tot mai multe obstacole în calea competitivității acestei industrii. Este foarte important ca uh, Eh, pachetele de climă și de energie să țină cont de eh, emisiile naționale de eh, factorii economici și de specificul industrial și economic al fiecărui stat membru față de competitorii noștri, uh, avem prețuri de energie de două, trei ori mai mari. Asta este o povară foarte mare. Tocmai de aceea Bruxelles și statele membre trebuie să facă tot ce este posibil pentru ca să frâneze creșterea prețurilor la energie. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule Diurc. Are cuvântul domnul Rangel, tot pentru PP. Obrigado, Sr. presidente. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să mă adresez dumneavoastră în ceea ce privește trilogul care va fi organizat și uh, pentru că acest summit care urmează, la care participă șefii de stat și de guverne, ar putea să lanseze și să finalizeze în același timp uh, Uniunea Bancară. Mă bucur că am putea să avem mai multă flexibilitate din partea Consiliului față de opinia Parlamentului și a Comisiei. Aș vrea să atrag atenția asupra faptului că guvernul portughez sub uh, domnul Coelho a subliniat cât de importantă este crearea unei uniuni bancare fără a trece prin metoda interguvernamentală. Nu numai premierul, ci și ministrul pentru finanțe și economie au apărat acest lucru la Congresul VPE și la, ult, la ultima întâlnire cu domnul Steinmeier, cu ministrul de externe. Este important ca întreaga Europa, dar mai ales Grecia, Irlanda, Portugalia, Cipru, Spania și Italia să poată să beneficieze de aceleași condiții ca întreprinderile din Europa de Nord în ceea ce privește finanțarea să nu trebuiască să sufere din cauza că vin din acest stat membru. Așadar, condițiile de finanțare ar trebui să fie peste tot aceleași, indiferent dacă întreprinderea este la Lisabona, la Berlin, la Stockholm sau la Atena. Aceasta este într-adevăr decisiv. Mulțumesc pentru, domnul, pentru PPE, domnul Nistelrooy. Mulțumesc, domnule președinte Chiar dacă Made in Europe este pe ordinea de zi și e un subiect care îi se acordă prioritatea, de multă vreme știm că în Europa avem cunoștință, avem competență foarte bună, dar producția e în altă parte. Și, de fapt, producția ar trebui să fie făcută în Europa, lucrurile trebuie să se schimbe. De aceea avem nevoie de o nouă generație de, uh, de strategii, de intervenții. Știm, salutăm, spre exemplu, uh, inițiativele în domeniul uh, fotovoltaic. Știm că acestea au fost puse la punct în Europa, sau au fost produse în altă parte, însă acum trebuie să întoarcem, să aducem această producție în Europa. Dacă utilizăm această strategie UE 2020, ar trebui să putem finanța acest lucru și cu ajutorul Băncii Europene pentru Investiții. Și astfel lucrurile pot fi schimbate. Eu cred că, de fapt, Comisia poate merge în direcția potrivită și domnul Han și domnul domnul Tajani ar trebui să vină la noi și să vadă exact ce anume se poate face. Dacă utilizăm în mod corect instrumentele de care dispunem, mai ales garanțiile din partea B, atunci întreprinderile, universitățile își vor schimba comportamentul, atitudinea și, în consecință, vom avea mai multă creștere și mai multă producție în Europa. Mulțumesc! Mulțumesc! Cum trecem la HDI, avem 9 persoane care s-au înscris uh, la HDI. Dacă toată lumea respectă timpul de vorbire, putem să-i luăm la rând pe cei 9. Mai întâi, doamna McGuinness. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că este important să ne gândim la faptul că în timp ce ne uităm intern la problemele din Uniunea Europeană și președintele Consiliului a făcut referire pe bună dreptate la situația din Ucraina, care ar trebui să ne facă să ne uităm însă și în afară. Deci asta este ceea ce trebuie să facem. Aș vrea să fac câteva comentarii despre unde suntem acum. Nu este nimeni în acest Parlament, cel puțin de partea noastră, care ar spune că totul e roz. Știu în Irlanda că foarte multă lume nu a simțit o îmbunătățire în situația lor familiară, de exemplu, și am dorit să să fi văzut această îmbunătățire, dar trebuie să admitem că stabilitatea totuși a fost restabilită, că și creșterea totuși există. Sigur că este foarte modestă, prea modestă, dar trebuie stimulată. Aș vrea să susțin de asemenea afirmațiile domnului Van Nistelrooy că este nevoie să aducem uh, forțe de muncă în Europa pentru a putea crea locuri de muncă durabilă. Și uh, săptămâna trecută, cea, ce s-a întâmplat în Irlanda a trebuit să fie rezolvat, au suferit foarte mulți oameni, dar trebuie să le dăm speranță. Mulțumesc. Mulțumesc, are cuvântul acum doamna Kadenbach. Domnule președinte, domnule comisar, domnule președinte uh, al Consiliului. Ați arătat azi că summitul european se va pleca asupra temelor de competitivitate economică, energie și climă. De ce? Pentru că aceste domenii sunt interdependente. Eu cred însă că miza este mult mai mare, nu este vorba doar de interdependențe. Spre deosebire de domnul Dol, sunt convins că uh, obiect, o, politicile energetice și climatice ambițioase și uh, orientate pe o perspectivă lungă Eh, sunt eh, nu doar benefice pentru agricultură, ci și o premisă importantă a bunăstării noastre pe viitor. Doar printr-o bună calitate de viață pentru toți cetățenii putem să creăm și noi locuri de muncă. Investiția în viitor înseamnă că eh, generația actuală își satisface nevoile fără să pericliteze resursele care vor fi necesare pentru următoarea generație să-și satisfacă nevoile. Dacă însă nu investim în investim în educație, creștere, tehnologizare și economică, economie, atunci dăunăm și generația actuale și celei viitoare. Doamna Bilbao Barandica. Gracias, Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, domnule ministru. Repet cuvintele pe care președintele uh, președintele țării mele le-a adresat la forumul spaniol în fața unor responsabili europeni. Vreau să vă cer un triplu angajament față de persoane, față de ocupare și față de economia reală. Și trebuie să avem exact același avânt în salvarea locurilor, locurilor de muncă, precum l-am avut în salvarea băncilor pentru că trebuie să relansăm economia. Și cum putem face asta? Cu credite acordate antreprenorilor, pentru că, de fapt, economia trebuie să fie una reală. Trebuie să ne bazăm pe capitalul uman, pe tineri. Tinerii sunt actori a economiei reale. Ei nu au nimic de a face cu specula financiară. Dezvoltarea economică, dar și dezvoltare socială. Și Trebuie să ne asigurăm că vom conlucra și cu China și că vom încerca să protejăm din punct de vedere social locurile noastre de muncă. Pentru că uh, dacă vom continua așa, acest lucru nu poate fi durabil. De aceea, domnule Barroso, pentru summitul acesta din martie, acesta trebuie să fie mesajul pe care trebuie să-l transmiteți următorului summit european la nivel înalt. Și nu uitați că vom mai avea încă o întâlnire deosebit de importantă în domeniul care va avea loc în septembrie la New York. Mulțumesc, doamna Kronberg. Mulțumesc, domnule președinte. Vorbim despre locuri de muncă, dar liderii europeni în domeniul afacerilor au arătat că cu obiective obligatorii de energii regenerabile se vor crea 70.000 de locuri de muncă până în 2030. Putem spune la nu în fața acestor locuri de muncă când 20 de milioane de oameni sunt fără loc de muncă? Domnul comisar Barroso, de fapt, de mai bine, domnule Ren, E nevoie să avem uh, obiective obligatorii de energie regenerabile până în 2030 pentru a putea garanta aceste locuri de muncă. Mulțumesc. Mulțumesc, doamne Grunberg, domnule Van, Balen, Van Dalen, îmi cer scuze, aveți cuvântul. Domnule președinte, Consiliul European are a face cu țariștii care vor să refacă Uniunea Sovietică. Se împart peste tot pașapoarte rusești iar uh, uh, cei oropsiți uh, sunt susținuți de către statul rus, Georgia, Crimea, Moldova și așa mai departe. Ce trebuie să facă acum summitul? Ucraina este una din cele mai corupte țări din um, această categorie. Ianucovici și Timoșenko, de altfel, s-au îmbogățit foarte mult și de aceea orice sprijin pentru Ucraina trebuie să fie doar în condiții foarte stricte și doar împreună cu FMI. Anul trecut uh, deja spuseserm că Putin nu se preocupă decât de propriul său bozonar. Tocmai de aceea trebuie ca averile uh, rușilor din străinătate să fie înghețate. Uh, nu contează că suntem dependenți de energie. Mulțumesc, domnule președintele, domnul Cip. Dacă mai fac. Mulțumesc, domnule președinte. Tematów na Radę z jednej strony sytuația na Ucraina. Mulțumesc, domnule președinte. Eu cred că felul în care se vor alege subiectele pentru acest summit european trebuie să fie unul foarte, să fie o alegere foarte oportună, pe de o parte clima și energia și pe de altă parte Ucraina diversificarea surselor noastre de aprovizionare energetică, mai ales având în vedere criza din Ucraina și având în vedere și invazia Ucrainei de către vecinul său, iată, acestea sunt chestiuni cheie. Și noi trebuie să ne punem întrebarea unde vom găsi surse de aprovizionare în Europa. Apoi, politica de mediu. Domnul președinte a avut dreptate când a spus că trebuie să ținem seama de uh, actorii principali, cei mai importanți pe șichierul internațional. Uniunea Europeană nu poate face, face față acestor provocări de una singură. Mixul energetic trebuie să fie o alegere înțeleaptă, liber, uh, operată de către statele membre. Și deci așteptăm așteptăm ca locurile de muncă să fie regăsite, să fie din nou create, pentru că s-au pierdut foarte multe locuri de muncă. Există foarte mulți europeni care nu au un loc de muncă și e clar că acest lucru va trebui să fie luat în considerare de către Consiliu. Mulțumesc. Gracias. La palabra, Mulțumesc și acum are cuvântul domnul Tabajdi. Muchas gracias. Mulțumesc, domnule președinte cetățenii europeni sunt interesați de șomaj și de sărăcie, nu de ce se stabilește Consiliul și summitul european să stabilească. Uh, s-au făcut multe lucruri pentru interconectarea rețelelor energetice, dar uh, chiar și așa, de exemplu, țara mea și altele nu au alternativă la aprovizionarea cu gaze și energie din partea, Rusia, uh, din partea Rusiei nu știu dacă de aceste lucruri se preocupă Consiliul. Economia este încă fragilă și tocmai de aceea trebuie să reacționăm foarte ponderat la criza ucraineană care se prelungește. Eu cred că un război rece nou între UE și Rusia poate să frâneze și mai mult relansarea economică europeană. Orice uh, sancțiune economică împotriva Rusiei ar fi cu efect de bumerang care ar putea să ne dăuneze. Să fim așadar foarte prudenți. Mulțumesc. Mulțumesc și acum are cuvântul domnul Weigel. Thank you, Chen. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc Eu cred, îmi cer scuze, eu cred că evenimentele din Ucraina și uh, conflictele înghețate din Crimea și din alte părți vor însemna că se va deschide o nouă, un nou tip de criză și Consiliul European trebuie să se gândească ce se întâmplă cu politica sa externă europeană. Poate fi ea înlocuită de uh, vizite ad hoc a miniștrilor uh, la Kiev și cu rezultate scandaloase precum cele precum conversația telefonică între ministrul estonian și doamna Ashton. Poate fi înlocuit acest lucru cu intervenții din partea a trei miniștri care au dus la un acord care nu a durat nici măcar 24 de ore? Eu cred că Uniunea Europeană va trebui să arate dacă este gata să facă altceva, dacă este gata să rezolve un conflict înghețat mai degrabă decât să, să creeze altul. Avem nevoie de o politică externă și șefii de stat și de guverne trebuie să dea un semnal foarte clar. Gracias, colega. Y la ultima intervención... Mulțumesc foarte mult și ultima intervenție în procedura catch de ai uh, este doamna Ana Gomes. Mr. President, how can Domnule președinte, cum am putea să avem o, niște politici industriale, comerciale credibile sau politici de concurență credibile dacă Consiliul și Comisia continuă să treacă peste rădăcina problemei și anume faptul că nu există armonizare ă, de impozitare și în continuare nu abordează problema evaziunii fiscale. Uitați-vă la toate rapoartele care au fost făcute până în prezent și care demonstrează că băncile sunt implicate în evaziune fiscală, în uh, Uh, fraudă pe spuza contribuabililor. Asta se întâmplă cu banii cetățenilor europeni și în același timp ei primesc se, se impozitează oameni, cum ar fi, spre exemplu, din clasa medie, socială medie, cum ar fi în țara mea, spre exemplu, în care oamenii pur și simplu nu mai reușesc să se mai descurce. Nu se poate continua așa. Vreau să știu ce va face Comisia, ce va face Consiliul pentru a pune capăt acestei situații. Gracias, Ana. Mulțumim, Ana. Iată că am terminat uh, acest, această procedură și acum o să dăm cuvântul domnului comisar Oli Ren pentru a reacționa în numele Comisiei la diferitele intervenții în sală. Domnule Ren, aveți cuvântul. Thank you. Thank you, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte, stimați uh, membri deputați. Mai întâi vă mulțumesc pentru această dezbatere foarte substanțială și serioasă pe tema summitului european ce urmează. Am fost uh, tentat uh, în unele situații să intervin uh, eu însumi cu întrebări cu catenașul albastru. Nu, nu vreau să reacționez doar la cele spuse de domnul Faraj, dar și de alții. La ultima plenară, vă amintiți că am vorbit despre semestrul european, în detaliu. Săptămâna trecută, um, previziunea Comisiei a uh, reconfirmat că um, economia uh, europeană se reface. A crescut uh, cererea internă și Uh, statele membre s-au uh, refăcut, au revenit pe linia de plutire în cele mai multe situații. Este în, în 17 eh, state membre am desfășurat eh, studii eh, amănunțite și aceste studii ne arată că statele membre sunt pe cale să-și rezolve problemele economice, dar cu rezultate foarte diferite în special lupta împotriva șomajului este foarte importantă, având în vedere că șomajul este foarte ridicat în unele state membre. Așteptăm răspuns din, și reacție din partea statelor membre, încercând să uh, lansăm un parteneriat uh, constructiv pentru relansarea economică și creșterea locurilor de muncă. Obiectivele uh, Comisiei pentru statele membre din zona euro arată că în special în Italia și în Franța, reformele economice trebuie intensificate pentru a răspunde a um, exigențelor de competitivitate și de creștere. De ce trebuie uh, reformulată și crescută uh, cererea internă? Pentru că, uh, pentru că nevoia de investiții o cere și exemplul Germania arată foarte clar acest lucru doar crescând uh, investițiile în economie și în industrie se poate reface o creștere durabilă. Și de asta avem nevoie, stimați uh, deputați. Este esențial să rămânem pe acest curs al reformelor începute în, stat, în toate statele membre. Nu mă refer doar la reforme economice, dar mă refer și la spectrul larg de reforme care sunt necesare pentru refacerea competitivității și pentru o creștere durabilă în Europa. Așadar, sunt vizate și evaziunea fiscală, care a fost menționată în mai multe intervenții uh, și de doamna Gomes uh, ultima dată, Eh, ea este, combaterea, eh, combaterea evaziunii fiscale este importantă nu doar pentru a eficientiza eh, veniturile la bugetele publice, ci și pentru a arăta cetățenilor că povara financiară și economică este împărtășită de toți actorii. În ce privește uh, pe domnul uh, Jean-Claude Juncker. Uh, uh, abia aștept să pot lupta împreună cu el din nou împotriva fraudelor fiscale, a evaziunii fiscale, inclusiv în Luxemburg. Domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului, Comisia a pregătit uh, teme legate de uh, creștere industrială și energie, respectiv climă, pentru summitul care urmează. Europa este un lider în ce privește lupta împotriva modificărilor climatice. Am ascultat cu atenție intervenția doamnei Harms și cu tot respectul cuvenit, uh, cred că verzii fac un deserviciu Europei, subestimând contribuția noastră crucială și leadership-ul nostru în lupta împotriva modificărilor climatice. Acest, uh, această poziție a fost recunoscută și de personalități pe cum uh, Ban Ki-moon, Nicola Stern și Al Gore și cred că este foarte important să uh, nu ne dăm cu stângul în dreptul și să nu ne subapreciem uh, eforturile. Al Gore, Nicola Stern și Ban Ki-moon sunt autorități uh, recunoscute în domeniul uh, modificărilor climatice și aceste personalități au recunoscut progresele făcute de Uniunea Europeană și de Comisia Europeană. Trebuie ca ecologizarea industriei să devină un avantaj nu doar industrial, dar și de competitivitate și economic. Sunt convins că Europa trebuie să uh, se abțină de la imixiunea în mici uh, afaceri, dar să fie, uh, să-și asume leadership în chestiunile mari, marile probleme. Europa trebuie să stabilească obiective generale, generice pentru toate statele membre, dar statele membre trebuie să poată decide în mod flexibil în, prim, în privința punerii în aplicare a acestor măsuri care sunt necesare pentru atingerea obiectivelor. Și trebuie să lăsăm piețele să funcționeze și trebuie să lăsăm întreprinderile, mediul de afaceri să găsească cele mai multe, cele mai bune soluții. Mă refer la eh, bioeconomie, la eh, ecologizarea industriei cea mai eficace metodă de atingere a obiectivelor pe care ni le-am propus este să avem un uh, target, un obiectiv european pentru reducerea uh, emisiilor de gaze cu efecte de seră în combinație cu schema de comercializare a certificatelor de emisie. Astfel putem să refacem competitivitatea, putem promova relansarea economică a Europei și putem e și mai sănătoși, cu o economie mai puternică din criza prin care tocmai am trecut. Domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului, în încheiere vreau să vă spun că după această dezbatere urmează dezbaterea pe tema Ucrainei. Aș sublinea că Europa va susține dreptul poporului ucrainean de a decide de unul singur cu privire la orientarea sa pro-europeană. Sigur că trebuie să ajutăm Ucraina să stabilizeze situația de securitate și, dincolo de asta, trebuie să lăsăm o mână de ajutor pentru restabilizarea economică a țării. Săptămâna trecută am trimis o misiune de documentare în Ucraina pentru Uh, documentarea uh, nevoilor economico-financiare ale acestei țări. Acum suntem în curs de analizare a rezultatelor uh, misiunii și suntem în consultări cu FMIU, care încă își desfășoară o misiune de documentare la Kiev. Summitul european de, anul trec, de săptămâna trecut a reconfirmat ajutorul pe care Comisia l-a oferit pentru Uh, Ucraina. Un ajutor imediat de 1,6 miliarde euro poate fi pus la dispoziție uh, Ucrainei prin schema de asistență uh, macrofinanciară, asta în plus față de cele 600 de milioane de euro în cadrul unei acțiuni a FMI. În total, putem să ă, transmitem primele tranșe în momentul în care va exista și o decizie finală a femei. Sperăm că acest ajutor imediat să restabilizeze Ucraina, să îi restabilească capacitatea Ucrainei de a se reface și ă, sperăm că va ajuta și ucrainienii ă, obișnuiți. În plus, trebuie să ajute și lupta împotriva corupției în această țară. Trebuie ca pachetul de ajutor pentru Ucraina să treacă uh, repede și fără probleme și în această privință mă bazez pe sprijinul Parlamentului European. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule comisar Ren. Și acum, în numele Consiliului, are cuvântul domnul ministru Curculas. Thank you, President, uh, honorable members. Mulțumesc, domnule președinte, stimați membri. Vreau să vă mulțumesc pentru această dezbatere interesantă. Am ascultat o gamă largă de intervenții pe diferite subiecte toate care figurează pe agenda de săptămâna viitoare a summitului european. După cum am spus, aceste subiecte sunt interconectate. Um, îngrijorările noastre față de ceea ce se întâmplă în Ucraina pot fi rezolvate dacă acționăm în mod coordonat. Și asta nu poate fi separat în întregime de felul în care abordăm uh, politicile noastre sociale și economice. Unii dintre dumneavoastră au subliniat și pe bună dreptate aspectele sociale. Sunt de acord cu dumneavoastră că asta reprezintă o parte vitală a uh, Uniunii Europene care se bazează pe o economie socială de piață. Și dacă există un dezechilibru între piață și elementele sociale, acest lucru se datorează tocmai faptului pentru că aceste politici în continuare depind de statele membre. Noi coordonăm aceste experiențe la nivel de state membre, însă răspunderea revine la nivel național. Redresarea economică în Europa există, însă în continuare este fragilă. De aceea trebuie să continuăm să abordăm semestrul european în mod foarte serios. Reprezintă unul dintre instrumente, însă este o parte importantă a strategiei noastre europene globale pentru a ne asigura că vom avea creare de locuri de muncă și dezvoltare economică durabilă. Așa cum s-a spus din partea mai multor membri ai Parlamentului European, s-au înregistrat progrese în domeniul guvernanței economice, faptul că avem uh, legislații economice deosebit de importante, pactul pentru stabilitate și creștere, măsuri importante luate de către băncile centrale europene, Uniunea bancară, de asemenea, reprezintă un element esențial și este ambiția noastră, ca și președinție elenă, să avem un mecanism unic care să fie adoptat pe încă în acest mandat al acestui Parlament European. Și vom avea un uh, uh trilog crucial aici, la Strasbourg, la ora 3, împreună cu președintele Eurogrupului, și președinția noastră a primit astfel un nou mandat. Haideți să sperăm că acesta va reprezenta o bază solidă pentru a ajunge la un compromis fără de care va trebui să ne întoarcem la guvernele noastre europene și să cerem un mandat mai flexibil. Și aș spune în încheiere că aici e vorba de fapt de credibilitatea Uniunii Europene per ansamblu. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Curculas! Și cu această intervenție a Consiliului încheiem dezbaterea referitoare la acest punct important de pe ordinea de zi în sesiunea din această dimineață. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi și anume declarația ale Consiliului și ale Comisiei referitoare la o temă pe care am intitulat-o Invadarea Ucrainei de către Rusia.